Ok. Dragi colegi, Dragi colegi, bună ziua! Vă rog frumos să luați loc, ordinea de zi este foarte încărcată. La séance est ouverte. Ședința se deschide. Dacă nu sunt obiecții din partea dumneavoastră, consider că ordinea de zi care v-a fost trimisă este adoptată. Am câteva comunicări de făcut. Mai întâi, aș vrea să vă spun că luni seară a avut loc cel de-al cincilea și ultimul trilog despre Fondul European de Dezvoltare Durabilă. După câteva ajustări de ultim minut, negociatorii au ajuns la un acord provizoriu care a fost confirmat de Coreper ieri. Rezultatul acestor negocieri în primă lectură, vor fi supuse votului comisiilor AFET, uh, DEV și Buget luni la orele 19.30 la Strasburg, sala VIC 200. Dacă se adoptă și în sesiunea plenară, președintele reia. Dacă textul este adoptat de către cele trei comisii, urmează să fie votat în plenară înainte de sfârșitul sesiunii. Poate că doamna Gardiabal are un, câteva cuvinte de adăugat pentru că a jucat un rol foarte activ în timpul acestor triloguri. Nu e deloc ușor atunci când uh, trei comisii asociate negociază și dumnea ei uh, a fost uh, o conducătoare apreciată acestor negocieri. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint, pentru că eu cred că cea mai bună veste dintre toate este să anunțăm că am avut un acord, l-am obținut și ieri și Coreperul a dat undă verde acestui text pe care l-am negociat. Cinci triloguri și foarte multe întâlniri de natură tehnică și de natură politică, mai mult de 60 de ore de negocieri. E adevărat că a fost o negociere foarte complicată pentru că trebuia să ajungă la o înțelegere trei raportori din trei grupuri politice diferente, cu experiențe diferite, cu interese foarte diverse. De aceea era deosebit de complicat. Și e adevărat că și experții au avut de jucat un rol fundamental, poate mai mult ca niciodată pentru că trilogurile sunt negocieri politice, unde fiecare își marchează poziție, dar um, negocierile tehnice sunt uh, primordiale pentru că trebuie să cauți cuvântul corect, cel mai adecvat. De aceea vreau să mulțumesc așa cum se cuvine echipei noastre de experți de la Comisia de Bugete, dar și celor de la uh, Comisia de Afaceri Externe. Deci eu cred că am făcut o treabă extraordinară, fără ajutorul uh, echipei de experți nu am fi reușit să ajungem la acest acord, ori trebuia să-l facem înainte de sfârșitul anului. Încă două comentarii. Nu există o propunere, uh, ca să spun așa, vedetă din partea Parlamentului. Noi am reușit să ajungem la un echilibru între toate punctele pe care negociam. E adevărat însă că nu am reușit poate să avem câștig de cauză pe toate propunerile noastre. Uneori, în timpul negocierilor, ni se părea că situația se bloca și um, apoi a evoluat și am ajuns la acest rezultat care mi se pare foarte important. Și e bine că am reușit să atenuăm foarte mult și să ne uh, uh, concentrăm pe obiectivele uh, acestui fond noi ne-am dorit să avem investiții care să folosească cu adevărat politici de dezvoltare în țările de destinație. Am reușit, de asemenea, să îmbunătățim foarte mult toate criteriile, uh, precum răspunderea socială în domeniul drepturilor omului, investiții uh, uh, responsabile, toate aspectele legate de drepturile muncii, sunt lucruri care poate să pară de la sine înțelese, dar era foarte important să le um, um, subliniem în fond, precum și tot ceea ce ține de adiționalitate și complementaritate în momentul în care se acordă fonduri din acest buget. Și Consiliul a trecut de la uh, 20% um, la 28% în componenta uh, operativă și apoi dezvoltarea tematică. De aceea cred că am ajuns la un acord care trebuie salutat, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii fiscale. Acum există niște angajamente foarte clare și nu vreau să vorbesc nici neapărat despre guvernanță, dar cred că cel mai important este faptul că Parlamentul European va avea un observator la Comitetul Strategic. Am pus multe condiții pentru evaluare, condiții pe care trebuie să le îndeplinească comisia, pentru că noi vrem să avem o o, posibilitatea de a urmări tot ceea ce se va întâmpla și să vedem exact cum vor fi îndeplinite obiectivele legate de aceste investiții. Oricum ar fi, avem acest acord și el trebuie salutat. Mulțumesc! Vă mulțumesc și vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați fost atât de implicată și de eficientă. Vreau de asemenea să vă spun că misiunea din Israel și Palestina, care ar fi trebuit să aibă loc în luna iunie, a fost amânată pentru că am vrut să mergem și în fâșia Gaza și în Cisjordania, însă autoritățile israeliene consideră că nu pot să ne garanteze securitatea acum că există noi restricții impuse fâșiei Gaza în ce privește uh, furnizarea de electricitate și de alimente. Deci m-am gândit că era mai bine să amânăm această misiune decât să facem o deplasare uh, doar în Cisjordania. Deci vom mai vorbi despre această deplasare la începutul anului 2018. Azi dimineață, coordonatorii au numit mai mulți raportori. Mobilizarea Fondului European de Solidaritate și plata în avans din bugetul general UE pentru 2018, doamna Vaidere. Mobilizarea Fondului European de Solidaritate pentru a oferi ajutor Italiei, domnul Avia mobilizarea instrumentului de flexibilitate, măsuri bugetare pentru a răspunde provocărilor actuale, domnul Mureșan, fondul, uh, corpurile de solidare europene, grupul social-democrat va propune raportor, stabilirea programului de dezvoltare pentru apărarea europeană pentru a sprijini capacitatea de inovare și um, a um, industriei europene. Grupul PP va propune un raportor și tot grupul PP va propune un raportor pentru un raport din proprie inițiativă planul de acțiune pentru apărarea europeană. Raport anual în ce privește punerea în aplicare a PESC, președintele va, um, se va ocupa de acest raport. Coordonatorii au fost notificați cu privire la recrutarea unui consilier special la Serviciul Medical de la Centrul de Cercetare Comună, ISPRA, după ce au examinat uh, uh, chestiunea, au hotărât că nu au nevoie de un schimb de vederi suplimentare. În plus, am hotărât să ne asociem unui studiu privind gestionarea și controlarea fondurilor fiduciare. Raportorii generali privind bugetele pe 2017 și 2018 vor urmări acest studiu. Acestea sunt deciziile pe care doream să vi le comunic. Ajungem acum la voturi și vă rog să introduceți cartela în uh, consolă ca să facem un test. Le scrutin est ouvert. A deschis votul. Tout le monde a-t-il voté Non. Les 27 cartes enregistrées, 26 votes exprimés. Ah oui, d'accord, c'est moi qui avais. Pardonnez-moi. <laughs> Premier text. Testul a fost reușit. Trecem la primul punct. Mandat pentru trilog pentru bugetul 2018, raportul lui Siegfried Mureșan. Primul compromis. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se adoptă. Compromisul numărul 3, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 5, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 6, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul numărul 13, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 126. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 129. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 133. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 157. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 158. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 162. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 164. Cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 165. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 167 este caduc. Compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9, 20. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 19A. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Compromisul 19 a, s-a deschis votul. scrutin clos. S-a închis votul, se adoptă. 17 la 10. Compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 177. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 178. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 179. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 196. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 202. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 207. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 208. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 210. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 211. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 212. Cu amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? uh, observație privind regulamentul de procedură. Noi am prezentat amendamentul 212 cu un amendament oral, dar noi vrem să se voteze separat, deci să se voteze prima parte până la outside the EU budget și apoi a doua parte uh, separat. Care este părerea raportorului? Sorry, are we talking about amendment to... Vorbim despre amendamentul 212. Oui. Where there was supposed to be an oral amendment. Eu am depus un amendament oral și cu amendamentul oral al raportorului am fi putut să votăm pentru acest aliniat. Nu sunt de acord că putem să acceptăm un vot pe părți în momentul actual. Dacă să retragem uh, amendamentul oral, care este solicitarea dumneavoastră? Noi continuăm să credem că ar trebui să votăm uh, pe părți, să votăm... Uh, deci vă rugăm să votăm amendamentul inițial mai întâi și după aceea amendamentul cu um, amendamentul oral. Si, si vous êtes mis Președintele, dacă ați ajuns la o înțelegere cu raportorul, pentru care să includă această uh, adăugire, da, putem să... În mod normal ați obținut satisfacție, nu? Nu, eu nu, nu vreau vot unic. Nu, nu, nu, nu vreau să vot unic, vreau să se voteze amendamentul fără amendament oral. Noi vrem versiunea originală a amendamentului. Noi respingem amendamentul oral. Dacă vreți să votați separat amendamentul oral, de ce nu? Alors, Monsieur le rapporteur. Thank you very much. So there was an oral amendment. If the GUE group... Vă mulțumesc. Fusese depus un amendament oral. Dacă GUE dorește să-l retragă, atunci vom vota textul original și eu aș recomanda să votăm împotriva amendamentului oral. Dacă îl păstrați în forma sa, aș recomanda să votăm pentru. Dacă doriți să-l retrageți, ceea ce puteți să faceți acum, atunci aș recomanda să votăm împotriva. Donc, vous... En oral Pedimos que se retire la... Atunci noi cerem să se retragă amendamentul uh, oral al raportorului și să se voteze amendamentul original. Donc. Prin urmare, votăm originalul, adică amendamentul depus de doamna Niriada, asupra căruia raportorul are un aviz negativ. Supun la vot amendamentul original al doamnei Niriada. Cine pentru, împotrivă, abține, se respinge. Trecem la amendamentul 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Votul e deschis. Vot închis. Și se respinge. 18 la 8. Vorbe de 214. Trebuie la 215 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. 216 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 218 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 220 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 226 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 227 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Alors, sur les opinions. Acum, alineatul 15 de la Ample, amendamentul 15, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineat 1, aviz FEM, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, vontă, votăm întregul text astfel amendat. Vot electronic, totuși, spune președintele, supun la vot. Textul votului e deschis. A votat toată lumea? Nu. Acum. Votul e închis. Și se adoptă cu 22 de voturi pentru, 3 împotriva, 2 abțineri. Felicitări raportorului. Trecem acum la următorul raport, raportul Monica Vana, Fondul de ajustare la globalizare. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă?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 Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm întregul text. Deschid votul electronic. Votul e acum închis se adoptă cu 24 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări, doamne Ivana! Trecem la transferuri. Raportul domnului Gaier. E vorba de patru transferuri, două vizează facilitatea bugetară pentru Turcia, Doamna Gardia Zabal locuiește pe domnul Ger și dau cuvântul. De mult rapid. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. Ați văzut că există două transferuri, 7 și 11, care au de-a face cu facilitatea pentru Turcia. Pentru 7 deja am dezbătut data trecută și am cerut să amânăm votul, dar până la urmă acum supunem la vot acest transfer și cerem să se voteze pentru cele două transferuri. Doar o mică observație, pentru că uneori când citesc transferuri sau alte documente, uh, ne întrebăm cum se face că Consiliul hotărăște să nu uh, aplice amenzi uh, atunci când nu se mm, plătesc dobânzile pentru întârzierile la plată din fondul pentru Turcia și nu mi se pare normal uh, Uh, este uh, vorba despre bani pe care noi uh, îi votăm, există aceste angajamente de plată și apoi Consiliul nici măcar nu își achită amenziile pentru că a plătit cu întârziere. Am um, ținut să spun acest lucru. Nu suntem de acord cu această practică. Apoi, celelalte transferuri nu pun probleme. Numărul 8, și numărul 10 este un simplu transfer pentru a consolida serviciile informatice și alte proiecte de acest tip. Sunt câteva mii de euro. Deci tot, pentru toate aceste transferuri, raportul a cerut să votăm pentru. Vot electronic, d'abord. Vot electronic, mai întâi la transferul 7 pe 2017 deschid votul. Toată lumea a putut vota? Încă nu. Acum închid votul. Și se adoptă cu 21 de voturi pentru, 2 împotriva, două abțineri. Acum, transferul numărul 8 pe 2017, vot electronic, vot deschis. Dacă a votat toată lumea, închid votul și se adoptă cu 22 de voturi pentru 3 împotriva. Transferul numărul 10 pe 2017, vot deschis. Închid votul și se adoptă cu 24 de voturi pentru, 1 împotriva. Transferul, transferul numărul 11 pe 2017. Vot electronic deschis. Votul e acum închis. 23 pentru, 2 împotriva, 2 abțineri. Se adoptă. Da, acum cuvântul domnului Tarand pentru transferul, transferurile de la celelalte secțiuni ale bugetului 2017. La ultima ședință, Comisia a ridicat uh, o obiecție potrivit articolul 26 din regulamentul financiar în ce privește trei cereri de regulament din partea uh, Comitetului Regiunilor. Acum propunem aceste transferuri spre vot. Domnul Tarand dorește să ia cuvântul? Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să spun că, potrivit înțelegerii mele, putem vota să susținem transferul numărul 3 și am să trec peste spiciul pe care îl pregătisem astăzi ca să vă scutesc, dar aș vota cu minus la 1 și 2 pentru că aici Comitetul Regiunilor ne-a oferit niște explicații cu totul nesatisfăcătoare. Autoritățile bugetare au alocat resurse financiare pentru acele activități invocate și nu ar trebui acum să ceară mai mult, ca să fiu succint, pe scurt. Iar dacă vă chiar interesează tema, pot să vă demonstrez că taie programe pentru copii uh, la școala primară pentru a crea uh, identitate vizuală pentru partide politice. Cu tot respectul și uh, mie îmi plac colegii din toate grupurile politice și identitatea lor vizuală nu cred eu că trebuie ameliorată chiar acum. Monsieur Depre. Domnul Depre. Domnule președinte, nu vreau să mă pronunț asupra conținutului acestor transferuri, ci asupra principiului. E un principiu fundamental în joc aici. Am adoptat un articol bugetar, am aprobat atunci o sumă uh, netă care e inferioară față de cea solicitată de COR inițial. Deci am redus un credit. E vorba de vreo 500 de mii de euro și 500 de mii de euro, dar am redus la vreo 300 de mii de euro. Am făcut asta la comisie, am aprobat și în plenară acest lucru. Ce a făcut Comitetul Regiunilor? COR caută acum bani de la alte capitole bugetare pentru a reconstrui suma inițială pe care noi nu le-am aprobat-o. Iată, e o problemă de principiu. Nu contest uh, temeiul uh, celor invocate, dar în momentul în care noi am uh, uh, diminuat un credit inițial cerut și că am votat acest lucru și că apoi organul respectiv transferă credite pentru a-și reconstrui, reconstitui creditul inițial solicitat, mie mi se pare că e o problemă de principiu, iată ce mă deranjează în acest caz și de aceea eu unul în această uh, situație uh, îl susțin pe domnul Taran. Nu există altă înscriere la cuvânt? Ba da, domnul Taran, vă rog. Mulțumesc. O ultimă observație și sunt foarte de acord cu ce a spus domnul Dupre. Domnul Kronsberg Elmers m-a informat că, în ciuda deciziei care se va lua, noi cheltuim deja acești bani, lucru care mi se pare inacceptabil și o treabă de atitudine. Am luat notă, spune președintele. Mi s-a transmis o cerere de vot prin apel nominal. Se confirmă această solicitare? Grupul Verzilor, ECR, NF, GUE, pragul cred că e atins, așa încât să procedăm la un vot prin apel nominal. Și deschid votul la transferul numărul 1. Votul e închis. Și se adoptă 15 voturi pentru, nu împotrivă. Votul la transferul numărul 2. Vot deschis. Votul e acum închis și 18 pentru, 6 împotriva, 2 abțineri și în fine transferul numărul 3, pot deschis. Votul e acum închis și se adoptă cu 23 de voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri. Madame Holmeyer e la. Doamna Holmeyer e prezentă. Nu? Nu, doamna Holmeier e absentă și ne propune să amânăm deciziile până la următoarea ședință, întrucât nu a reușit să încheie investigația dumneiei. Vreau să mă asigur că întreaga Comisie pentru Bugete acceptă amânarea votului pe cele două credite propuse. Da? Acceptăm această amânare? Mulțumesc! Am încheiat votarea și vom trece acum la un studiu pe care noi l-am solicitat, anume sinergiile între obiectivele din analiza anuală a creșterii și contribuția coordonarea între bugetele naționale și bugetul Uniunii Europene. Vă reamintesc contextul. În uh, toamna lui 2016, uh, atunci când vorbeam de implicarea Comisiei pentru Buget în procedura semestrului european, coordonatorii au decis solicitarea unui studiu despre sinergiile între obiectivele analize anuale a creșterii și contribuțiile bugetelor UE, respectiv bugetelor naționale, la aceste obiective. Atunci am fost onorat să uh, conduc, uh, să urmăresc acest dosar. Rand Europe a fost firma aleasă pentru a um, face acest studiu și acum doctorul Hafner ne va face această prezentare. Research Leader la Rand Europe, la Cambridge. Va fi însoțit de Mateo Barberi, membru al echipei de proiect, aici la Bruxelles. Membrii ai Comisiei ECON au fost invitați la această reuniune și îi salut pe cei care ni se alătură. La cererea mea, Comisia a fost invitată să desemneze un reprezentant care să fie în măsură să răspundă întrebărilor pe care deputații uh, le-ar putea pune în cadrul acestei prezentări. Domnul Johan Urel va reprezenta uh, Direcția Generală Buj și va fi prezent și un reprezentant al DG ECFIN. Prezentarea studiului e ocazia de a regândi contribuția Comisiei pentru bugete în cadrul procedurii interne a Parlamentului European în ce privește semestrul european. Și acest punct va fi pe ordinea de zi a următoarei ședințe a coordonatorilor. În cadrul raportelor pe care eu le-am prezentat, m-am întrebat de fiecare dată asupra utilității raportului și impactul pe care l-ar putea avea asupra bugetelor naționale și asupra bugetului european. În aceste condiții, exigența de valoare adăugată mie nu mi se părea că e îndeplinită. Și sper că studiul ce ne va fi prezentat în cele ce urmează ne va permite să răspundem acestei întrebări. Dacă domnul dr. Marco Hafner e pregătit, Domnule Rubic. Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru că acest uh, studiu este deosebit de important pentru noi. Creșterea, ocuparea, PIB-ul au un rol uh, important, însă v-aș uh, ruga ca pe viitor pe aceste studii să fie trecut și codul uh, COER pentru a putea să-l primim și în uh, formă electronică. Votre souhait, votre souhait legitim. Dorința dumneavoastră legitimă a fost uh, înregistrată, stimate coleg. Domnule doctor Marco Hafner, mulțumesc că sunteți prezent aici. Mulțumim pentru acest studiu foarte important. Aveți la dispoziție niște minute, mai precis 20, ca să ne prezentați raportul și concluziile la care ați ajuns. Yep, thank you very much uh, for giving us the opportunity today. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ne dați ocazia să vă prezentăm rezultatele studiului privind sinergiile între obiectivele stabilite în analiza anuală a creșterii și contribuțiile de la bugetul european și de la bugetele naționale. Okay. Okay. Sorry about this uh, problem with the with the... Îmi cer scuze, avusesem niște probleme cu uh, imaginile. Care va fi structura intervenției mele de astăzi? Uh, contextul studiului, apoi metodele folosite în cercetarea noastră. Vă vom da mai multe detalii privind rezultatele studiului. Ne vă, mă voi referi la uh, implicațiile legate de măsurile politice și uh, apoi următoarele elemente uh, relevante. Care a fost contextul acestui studiu? Analiza anuală a creșterii face parte din semestrul european și astfel stabilește prioritățile care își doresc să contribuie la creșterea economică, locuri de muncă, stabilitate fin- uh, financiară, consolidare fiscală, reforme structurale. Pe lângă Uh, perspectiva europeană oferă orientări țintite statelor membre prin intermediul recomandărilor specifice pentru fiecare stat în parte. Cu toate acestea, cu excepția unor uh, puneri în aplicare indirecte și prin, prin intermediul uh, dezechilibrilor macroeconomice, statele membre au ultimul, de cu, au ultimul cuvânt de spus dacă doresc să respecte sau nu aceste recomandări. Este un lucru valabil și pentru bugetul european. Bugetul european, Uniunea Europeană își stabilește prioritățile, însă acestea nu întotdeauna se reflectă în bugetele naționale și în cadrul financiar multianual. Deci este interesant să vedem cum se reflectă aceste recomandări în bugetele naționale și am recurs la dovezi empirice în acest sens. Obiectivele generale ale studiului se reflectă prin cele patru întrebări distincte la care am încercat să răspundem. În primul rând, să vedem dacă bugetul național reflectă sectoarele prioritare pentru a, crește, pentru a duce la creșterea economică și dacă bugetele naționale reflectă porțile relevante ale recomandărilor specifice pe fiecare stat în parte. Apoi, am încercat să vedem dacă Um, bugetul european reflectă prioritățile pentru a investi, pentru a promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă. A treia întrebare încearcă să vadă dacă există sinergii între prioritățile legate de bugetele naționale și a uh, Uniunii Europene legate de AAC și CSR. Și, nu în ultimul rând, am încercat să vedem dacă măsurile adoptate au potențial real de a crește, de a aduce la creștere economică și uh, Uh, dacă duc la eficientizarea cheltuielilor din bugetul public. Trec acum la metodă. În general, prin acest studiu am recurs la informații din surse diferite. Uh, including... De exemplu, am uh, examinat uh, document, documentația macroeconomică națională, am încercat să examinăm de asemenea informațiile bugetare furnizate de Eurostat și de autoritățile naționale din cele 12 state examinate și apoi am recurs la evaluare rapidă a informațiilor privind uh, punerea în aplicare a recomandărilor specifice uh, pentru fiecare stat în parte și este important să înțelegem că acest uh, studiu a acoperit anii 2014, 2015 și 2016 și punerea în aplicare a recomandărilor specifice pentru fiecare stat în parte pentru anul 2016 nu s-a uh, încheiat. Deci pentru anul 2016 ne-am concentrat mai ales pe statele din uh, care au zona euro. Din punct de vedere geografic am acoperit întreaga Uniune Europea- Europeană, dar uh, ne-am concentrat pe 12 state mai în detaliu, inclusiv uh, Um, șase state membre de dimensiuni mai mari, de dimensiuni mai mari și celelalte fiind uh, respectând uh, criterii cât mai variate din punct de vedere economic, social uh, și geografic. Când vine vorba de respectarea recomandărilor pentru fiecare țară în parte, am uh, respectat doar câteva criterii, nu toate uh, recomandările, nu toate elementele acestor recomandări. Și acum o să trec la rezultate. Am ajuns la concluzia că bugetul european reflectă prioritățile AIC din mai multe puncte de vedere, de exemplu, cele trei uh, principale zone prioritare, investiții, uh, reforme structurale și consolidare uh, financiară, bugetul european este foarte util. Există câteva componente ale bugetului european care sunt relevante pentru prioritățile AAC sub rubrica 1A, 1B, 2. Primele două se referă mai ales la Fondul European de investiții structurale, celelalte sunt împărțite între subrubrica 1A și 1B. Toate aceste rubrici au uh, crescut în uh, timp, deci creditele de angajament la aceste două uh, rubrici au fost în creștere în cei trei ani, însă evoluția cheltuiel- cheltuielilor nu este un indicator uh, perfect pentru că aceste credite de angajament se fac la începutul cadrului financiar multianual și modificările sunt destul de limitate. Și trebuie să înțelegem că există măsuri uh, de flexibilitate care au promovat și mai mult uh, prioritățile AAC, și uh, bugetul european, având un uh, caracter uh, multianual, nu poate să facă față într-un mod suficient de flexibil unor noi priorități. Însă, există noi evoluții care au demonstrat voința de a reflecta AAC, deci Uniunea Europeană a, de exemplu, a folosi la maxim plafoanele și marjele prevăzute deja când vine vorba de programul Erasmus, de exemplu. În plus, instrumentele bugetare care nu fac parte din bugetul european, inițiativa dedicată tinerilor, reprezintă o, o mobilizare suplimentară de resurse în sensul îndeplinirii priorităților AAC. Deci, până acum am încercat să vedem dacă prioritățile AC se reflectă în bugetul european și răspunsul, în general, trebuie să fie da. Și acum trecem la prioritățile bugetelor naționale legate de analiza anuală a creșterii și uh, legate de recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. Până acum, studiul ne sugerează că implementarea priorităților AAC poate să fie îmbunătățită și mai mult statele membre în, uh, au uh, pus în aplicare 21 din 100 de recomandări specifice pentru fiecare țară în parte. Din, au început uh, implementarea la 79 uh, la alte 79 din aceste recomandări și este important să spunem că patru dintre aceste recomandări nu au fost discutate și nici măcar nu a fost pusă în aplicare. Din punctul de vedere al evaluării făcută de Comisia Europeană a acestor recomandări, doar în legătură cu patru s-a declarat că nu s-au înregistrat progrese substanțiale, în legătură cu 52 s-a înregistrat un anumit grad de progres și este important să înțelegem că lipsa de punere în aplicare Um, este observată în toate studiile de, de specialitate. Deci, uh, din punctul de vedere al tendinței pe parcursul uh, timpului, statele vor respecta aceste recomandări dacă se află într-o situație economică și fac obiectul, de exemplu, procedurii uh, deficitului bugetar excesiv. Dacă facem o comparație între autoevaluarea statelor membre și evaluarea Comisiei Europene, vedem că există diferențe. De exemplu, statele membre, în legătură cu 20 de recomandări, au spus că au terminat până în aplicare, în uh, comparație cu cele patru recomandări uh, despre care Comisia Europeană era mulțumită cu punerea lor uh, în aplicare. Statele membre în legătură cu două recomandări au spus că implementarea a început, deși aceasta nu, uh, nu începuse de fapt. Deci, în general, evaluarea este similară în jumătatea cazurilor, însă în marea majoritate a cazurilor unde evaluarea a diferit, evaluarea din partea statelor membre a avut un ton în general mai pozitiv. Deci o modalitate de examina punerea în aplicare acestor recomandări este examinarea documentației uh, legată de datele macroeconomice, dar există și o altă posibilitate de a evalua punerea în aplicare a acestor recomandări și respectarea analizei anuale de creștere este să examinăm indicații, uh, indicatorii bugetari, să vedem cum a evoluat bugetele în lumina acestor recomandări specifice pentru fiecare țară în parte. Și pe această imagine puteți să vedeți schimbările anuale a priorităților bugetare și uh, culorile respectă obiecti- uh, respectarea obiectivelor sau nu. Galben înseamnă că nu s-a înregistrat nicio modificare, uh, roșu înseamnă că au fost reduse uh, fondurile bugetare și imaginea care rezultă reflectă, de fapt, modificările necesare în bugetele naționale și, în plus, în uh, raportul, în studiul nostru, am uh, examinat situația recomandărilor individuale pentru fiecare uh, țară examinată și, în general, într-un sens restrâns, sinergiile între bugetul Uniunii Europene și cele naționale există, însă nu trebuie să uităm uh, că bugetul european este, are dimensiuni mici în comparație cu bugetul național și se va concentra pe zonele unde există o valoare adăugată uh, europeană și uh, pe serviciile publice care pot fi uh, susținute prin uh, contribuții de la uh, bugetul european. Apoi trebuie să vedem dacă prioritățile sunt aliniate între nivelul european și uh, cel național. Și informațiile, datele pe care le-am uh, identificat ne sugerează că atunci când vine vorba de fondurile de investiții structurale și de uh, funcționarea programelor naționale, acestea reflectă uh, prioritățile europene. În sens mai larg, modul în care, măsura în care uh, bugetul european ajută statele naționale să atingă prioritățile legate de analiza anuală de creștere sunt greu de evaluat. Mai curând, uh, fondurile nou create de investiții au un potențial mai mare din punctul de vedere al sinergiilor, însă acest potențial uh, nu poate fi înțeles în totalitate în acest moment. Și acum o să trec la implicațiile politice ale studiului nostru. În general, o recomandare din studiul nostru este să se includă mai mult conceptul uh, plus valorii uh, europene în instrumentele semestrului european. În general, impactul bugetului european depinde de potențialul de a furniza o plus valoare și, din acest punct de vedere, sinergiile cu bugetele naționale sunt uh, esențiale. Cu toate acestea, plus valoarea uh, europeană nu face parte din mecanismul de evaluare a impactului acestui buget, uh, și în sine recomandările și, Uniuni, și instituțiile europene nu evaluează în mod sistematic plus valoare europeană în contextul semestrului uh, european. Deci, o abordare mai cuprinzătoare ar fi salutară și ar putea să beneficieze în urma unei colectări sistematice de uh, informații. Însă, uh, dacă un asemenea mecanism ar fi stabilit, el nu ar trebui să re- reprezinte o povară suplimentară pentru statele membre. O altă recomandare formulată în studiul nostru este să nu fie pierdută din vedere perspectiva pe termen lung în procesul de monitorizare a semestrului european. Procesul de monitorizare în uh, semestrul european are loc uh, în uh, fiecare an și există elemente care se repetă în analiza anuală a creșterii și în recomandările specifice pentru fiecare țară în parte, ceea ce înseamnă că acest mecanism de monitorizare este orientat înspre obiective specifice anuale și ratează perspect- tocmai uh, perspectiva pe termen lung, pentru că anumite proiecte se vor materializa, vor deveni concrete uh, pe o, după, mai, după mai mulți ani și deseori nu se, se ignoră informațiile uh, care ar putea să fie relevante și care ar putea să fie disponibile doar într-o fază ulte, ulterioară. O altă uh, recomandare ar fi să continuăm să ne concentrăm pe flexibilitatea uh, bugetului european. În general, structura bugetului european garantează o execuție bugetară responsabilitate, însă pot reprezenta, poate reprezenta și un obstacol în calea atingerii acestor obiective. Și pentru a răspunde acestei probleme, Uniunea Europeană a încercat să flexibilizeze și mai mult bugetul prin uh, noi măsuri uh, de flexibilitate, prin transferuri uh, mai flexibile în interiorul uh, acestui buget și acest efort în sensul unui grad mai mare de flexibilitate va uh, contribui la atingerea acestor uh, priorități și pare să fie sprijinit de majoritatea părților interesate. Însă, poate ar trebui să fim mai uh, precauți pentru ca noile instrumente de uh, flexibilitate să nu slăbească tragerea la răspundere pentru modul în care sunt cheltuiți banii, de exemplu, și alte standarde în acest sens concluziile. Aceste priorități uh, pot fi părțite în trei uh, grupuri, uh, grupuri consolidare fiscală, reformă structurală și creștere economică. În ceea ce privește primele două categorii, există un consens în literatura de specialitate că măsurile adoptate au în acest domeniu au potențialul de a contribui la creșterea economică și, de la, și la a facilita uh, reformele structurale. Există un potenț- potențial un impact între 5 și 10% asupra uh, PIB-ului, de exemplu, însă este important să înțelegem că există consens privind impactul reformelor structurale, există totuși câteva studii care formulează um, obiecții vis-a-vis -vis de necesitatea consolid- consolidării fiscale. Uh, foarte mulți se întreabă în, uh, în ce măsură austeritatea fiscală poate, fi, poate avea o consecință pozitivă pentru creșterea economică și pentru creșterea economică, mai ales în statele care se află într-o situație dificilă din punct de vedere, din punct de vedere economic. Există unii oameni de știință care se îndoiesc că austeritatea fiscală uh, va fi, va susține, va duce la un moment dat la creșterea economică. Pentru a și trebuie să găsim uh, măsurile necesare care să atenueze impactul austerității fiscale. Și mă apropie de sfârșitul prezentării și uh, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări uh, pe care le-ați avea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc frumos pentru studiul dumneavoastră, pentru prezentarea pe care tocmai ați făcut-o. Foarte multe observații macroeconomice. Toată lumea se întreabă dacă folosim pârghile cele mai bune, dacă acțiunile noastre sunt pertinente. Eu, după ce am citit raportul, am rămas perplex și mă uit la colegi, dorește cineva să vă adreseze vreo întrebare? În raportul dumneavoastră ați spus că există sinergii între bugetele europene și bugetele naționale, cel puțin în ce privește fondurile structurale. După părerea dumneavoastră, ar trebui să existe o aliniere a obiectivelor și a liniilor directoare din viitorul cadru financiar multianual și din semestrul european, bugetul european susține suficient recomandările din uh, raportul anual privind creșterea economică și recomandările uh, țară cu țară. Cu alte cuvinte, beneficiem de o, o suficientă marșă de flexibilitate ca să luăm măsuri în fiecare an? Uh, și credeți că e așa ca un vapor care atunci când a fost uh, pus la apă nu mai poate fi oprit, traiectoria nu mai poate fi corectată? Să ne putem închipui uh, că am avea niște instrumente care să ne permită să ținem cont într-o mai mare măsură de raportul anual privind creșterea. Vorbiți despre valoarea adăugată europeană ca fiind un um, posibil indicator nou eu mă gândesc zi și noapte cum putem să măsurăm impactul și rezultatele bugetului european. Ați putea, vă rog, să ne spuneți părerea dumneavoastră despre modalitățile de evaluare și de măsurare a acestei valori adăugate și cine, din punctul dumneavoastră de vedere, este uh, um, entitatea potrivită pentru a măsura această valoare adăugată europeană. Eu cred că pe termen lung ar trebui să um, evaluăm și rezultatele semestrului european. Care ar fi perioada de referință ideală, după părerea dumneavoastră, pentru a măsura aceste rezultate? Rezultatele dumneavoastră arată diferențe în măsura în care uh, Comisia și statele membre evaluează punerea în aplicare a acestor recomandări uh, de la țară la țară ce anume preconizați pentru a face să dispară aceste dis- diferențe dintre uh, ceea ce face Comisia și ce fac statele membre. Și dumneavoastră vorbiți despre nevoia de mai mare flexibilitate în cadrul financiar multianual. Vă bazați probabil pe rezultatele cercetărilor dumneavoastră, dar bazându-vă pe ele, cum evoluați fondul de investiții strategice? acest nou instrument. Iată câteva întrebări din partea mea. Mulțumesc! Întrebări foarte pertinente. În, primul rând despre valoarea adăugată europeană. Încep de aici. Da, probabil că ar trebui să avem mai multe informații ca să putem să evaluăm cu adevărat plus valoarea europeană. Și ne credem că ar trebui să se strângă date ca să știm dacă randamentul proiectelor este uh, corespunzător, mai ales proiectele finanțate din fonduri europene și aceste date ar trebui strânse și la nivelul statelor membre și la nivelul UE și poate că și Uniunea Europeană ar trebui să uh, se mobilizeze pentru a avea un fel de mecanism de monitorizare. Noi ne gândim dacă proiectele finanțate din fonduri europene au avut, um, a, după ce au fost finalizate, efecte mai bune, mai mari decât uh, proiectele finanțate doar din fonduri uh, naționale. Acesta putea să fie un termen de comparație, de exemplu. Când vorbim despre mai multă flexibilitate, ne bazăm pe concluziile noastre după ce am parcurs literatura de specialitate. Da, a existat din ceea ce mai multă flexibilitate în cadrul financiar multianual până acum și vedem că acum există o aliniere între priorități care sunt relevante pentru alocările bugetare naționale. Din câte știm noi, încă nu s-a făcut evaluarea Fondului European de Investiții Strategice, însă primele indicații ne arată că există o aliniere cu prioritățile uh, uh NGS. Eh bien, je vais donner maintenant la parole à Madame Maletic. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc frumos pentru studiu și prezentare. Am și eu câteva întrebări. Mai întâi, apropo de concluziile dumneavoastră, care mi se par foarte interesante, afirmați că Sinergia între bugetele europene și bugetele naționale există în sensul strict al cuvântului, dar într-un sens mai larg uh, nu e chiar atât de adevărat. Ce putem să facem pentru a schimba situația? Credeți că ar trebui să structurăm diferit bugetul? Să existe o aliniere mai mare cu prioritățile din uh, supravegherea anuală a creșterii economice? În recomandările politice ați spus, și așa a menționat și domnul președinte, că aveți nevoie de niște perspective pe termen mai lung pentru semestrul european și de mai multă flexibilitate pentru bugetul european. Ce doriți să spuneți? Semestrul european ne permite discutarea uh, politicilor economice și poate că ar trebui să avem o perspectivă pe șapte ani de zile și să facem o legătură timp de șapte ani de zile între bugetele naționale și bugetele european. Poate că și bugetele naționale au nevoie de o perspectivă pe o perioadă mai lungă și apoi să existe o legătură cu obiectivele strategice și doar apoi să se fixeze măsurile și acțiunile depuse în aplicare, pentru că eu mă întreb cum vom reuși să atingem acest obiectiv și anume să uh, evaluăm rezultatele uh, și sinergiile în, în sensul cel mai larg. Mulțumesc. Um, as, generally, as, as we... Sinergiile există, cum ați spus și dumneavoastră, între bugetul uh, european și uh, prioritățile din uh, supravegherea anuală a creșterii. Apoi rămâne de făcut legătura între recomandările pe țară și bugetele naționale. Și noi ne-am întrebat cum putem să evaluăm aceste legături, să există legătură cauză-efect, dar e foarte greu să folosești uh, date uh, cu privire la buget și să le um, analizezi, separa, să faci o dezagregare a acestor date. E foarte greu să îți dai seama exact, pentru că sunt atât de mulți factori care influențează bugetele și modificările bugetare. Dacă privim lucrurile pe un termen mai lung, poate că ar fi mai simplu să facem analiza pentru că am avea mai multe date la dispoziție și vom putea um, um observa mai bine modificările care au avut loc pe parcursul perioadei respective. De asemenea, nu știu dacă perioada ideală ar fi de 3 ani, de 4 ani sau mai lungă, de 7 ani. Noi ne-am gândit că o perioadă mai lungă de șapte ani ar permite o mai bună evaluare a um, alinierii cu prioritățile. Președintele, dar oare nu suntem cumva uh, într-un uh, cerc vicios? Știm că bugetul reprezintă 1% din PIB-ul european, deci 1 uh, pe 50 din media bugetelor naționale, încadrat într-o perioadă de 7 ani, cu o redistribuire către statele membre uh, de până la 75%, prin intermediul uh, PAC, prin intermediul fondurilor structurale, a fondurilor de coeziune. Deci este un instrument atât de rigid încât nu vedem cum ar putea să țină cont de uh, uh, ce se întâmplă în uh, supraveg- supravegherea anuală a creșterii. Oare nu cumva v-am condamnat la un pur exercițiu teoretic, domnule doctor? Din păcate, nu Dacă vrem să vedem uh, în ce măsură există o aliniere cu prioritățile din supravegherea anuală a creșterii și din recomandările anuale pe țară, noi nu am avut cum să facem această analiză pe o perioadă suficient de lungă de timp. Președintele, dar oare n-am avea nevoie de un buget a zonei euro? N-am avea nevoie de un buget a zonei euro? ca să putem să le ajustăm de la an la an în funcție de circumstanțele din fiecare țară. Altfel, avem niște mecanisme atât de rigide și până la urmă un buget absolut nesemnificativ, 1% nu e mare lucru și totul se calculează cu șapte ani înainte, până la practic ultima centimă. De aceea spun că nu, nu există cale de, de ieșire, nu există cale de mijloc nici măcar. Vă rog, nu vă sfiți, puteți să ne criticați. Nu vă lăsați uh, prins în, în, în capcana limbajului politically corect. Da, este rigid și eu cred acest lucru pentru că este fixat cu șapte ani înainte. Dar dacă trebuie să răspunzi unor priorități noi care pot să apară așa din senin, cum s-a mai întâmplat și în trecut, chiar dacă bugetul este mic față de bugetele naționale, orice fel de plus de flexibilitate Poate că ar putea să permită să răspundem acestor priorități în pofida rigidității și ar putea să se stimuleze niște investiții care altfel nu s-ar efectua. Da, poate că este, toată procedura este suficient de rigidă, dar eu unul nu aș spune că chiar e quadratura cercului aici. Bine, spune domnul președinte. Poate că putem să întrebăm comisia. Ce părere are comisia despre obiceiurile sale? Și ce părere are comisia despre supravegherea anuală a creșterii și cum, cum facem ca să simțim că chiar se întâmplă ceva? Sau, de fapt, statele membre fac ce pot, cum pot? Datele trimise de statele membre, oare n-ar trebui să fie prezentate într-un format mai standardizat ca să poată să fie mai ușor de comparat? Ar fi bine dacă am putea să anal- uh, avem o prezentare a conturilor statelor membre standard, ca toată lumea să vorbească pe aceeași limbe, limbă. Pentru că acum, dintr-un moment în altul, s-ar putea să existe diferențe apreciabile. Cum putem să fim în aceeași comunitate, cum să vorbim aceeași limbă dacă nu folosim aceeași sintaxă, același vocabular pe plan bugetar? Oare nu există această nevoie intrinsecă? Comisia are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc frumos acestei comisii, să vă mulțumesc și dumneavoastră personal pentru că ați uh, avut ideea comandării acestui studiu. Vreau să mulțumesc și domnului dr. Hafner pentru prezentarea sa foarte interesantă. Eu am să fac niște scurte observații despre bugetul european, așa cum este el menționat în studiu, și dau cuvântul și colegului de la uh, DJ ECFIN, care probabil că va avea ceva de spus despre supravegherea în doala creșterii și legătura sa cu bugetul uh, anual european. Patru comentarii scurte despre bugetul european, așa cum uh, s-a văzut și în studiu. Noi apreciem foarte mult faptul că acest studiu recunoaște uh, faptul că bugetul european este um, orientat către investiții, că permite crearea de locuri de muncă, Uh, stimulează investițiile și din acest punct de vedere corespunde prioritățile din uh, um, supravegherea anuală a creșterii și, acest, și toate liniile bugetare și rubricile au uh, crescut și s-au mulțit pe parcursul timpului. Și de asemenea se vorbește despre rolul pe care urmează să-l joace Fondul European pentru Investiții Strategice. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că acolo unde studiul menționează că EFSI reprezintă 10% din angajamentele de plată la rubrica 1A, de fapt uh, pare să fie un fenomen uh, relativ nesemnificativ în comparație cu impactul EFSI, care prin efectul de pârghie al fondului a mobilizat până acum mai mult de 200 de miliarde echivalent investiții peste tot în uh, Uniunea Europeană se recunosc și sinergiile între bugetul european și bugetele europene. E adevărat însă că acest lucru are loc prin um, fondurile structurale și cerințele de cofinanțare, însă aș vrea să mai insist asupra faptului că nu se limitează doar aici, uh, doar la aceste um, aspecte, sinergiile. Sunt și alte aspecte pe care le cunoașteți răspunsul, de exemplu, la uh, criza imigranților și problemele de securitate din ultimii 3-4 ani, și aici au existat sinergii între bugetul european și bugetele naționale, am reușit de asemenea să avem un răspuns la unison a Uniunii Europene la această provocare uriașă, cărora n-ar fi putut să-i facă față statele membre pe cont propriu. Ceea ce mă aduce direct la al treilea punct pe care doream să-l menționez, cel al plus valorii uh, bugetului european. Cum se spune foarte bine și în studiu, bugetul european este mic, așa cum spunea și domnul președinte, reprezintă doar 2% uh, din uh, bugetele naționale, deci trebuie să ne definim prin valoarea adăugată și așa cum studiul arată foarte bine, cel mai bine este atunci când bugetul european finanțează proiecte care altfel nu ar fi găsit finanțare. Și exemplele sunt foarte ușor de găsit. Chiar nu ne închipuim precum Erasmus ar fi fost finanțat dacă n-ar fi existat bugetul european. La fel și facilitatea conectarea Europei și dimensiunea sa transfrontalieră. Uh, permite finanțarea de proiecte care altfel clar n-ar fi găsit finanțare sau nu atât de repede. Dar merge și mai departe. Nu este doar despre finanțarea proiectelor care altfel uh, poate că ar fi rămas uh, fără sprijin. Noi suntem convinși că prin bugetul european um, sprijinim și proiecte de calitate mai mare, mai bună decât proiectele Uh, sprijinite de fondurile naționale. Mă gândesc aici la Orizont 2020, unde, prin punerea în comun a resurselor și fuzionarea acestora, datorită faptului că apelul uh, um, la oferte este lansat uh, la dimensiunea întregii Europe, se ajunge la selecționarea unor proiecte de foarte bună calitate care n-ar fi putut să fie sprijinite din bugetele naționale. Închei, înainte de a tra cuvântul colegului de la DJ ECFIN, Um, vreau să vorbesc despre flexibilitate. Studiul, pe bună dreptate, arată că flexibilitatea bugetului european există pentru că am putut să răspundem, uh, să reacționăm la noi uh, provocări. S-a vorbit, de exemplu, despre Fondul European pentru Investiții Strategice sau de uh, uh, inițiativa pentru ocuparea uh, tinerilor. Ambele au putut să fie finanțate datorită flexibilității uh, care există în bugetul european. De aceea cred că este corect să atragem atenția asupra faptului că recent și din fericire am putut să vedem că s-a adoptat la Consiliu, după acordul uh, uh Parlamentului European, aceste evaluări la jumătate de parcurs. Această evaluare la jumătate de parcurs nu s-ar fi întâmplat fără uh, sprijinul Parlamentului și tocmai această revizui, evaluare la jumătate de parcurs va permite să avem mai multă flexibilitate pentru următorii 3-4 ani din uh, actuala perioadă de programare. Și vom putea să răspundem unor noi provocări, pentru că sunt convins că acestea vor mai apare între acum și sfârșitul perioadei de programare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu voia dumneavoastră dau cuvântul colegului de la DGEC. Desigur, vă rog, reprezentantul ECFIN. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru această prezentare și mulțumesc, domnule președinte, pentru întrebările foarte pertinente. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră. Acest exercițiu ar trebui pus în context ca să înțelegem toate beneficiile. Care este acoperirea bugetului UE? Uh, în momentul de față. E și obiectul uh, documentului de reflecție publicat ieri. Asta ne-ar ajuta, pentru că valoarea adăugată europeană e un element cheie, inclusiv în negocierile CFM și când vine vorba de analiza anuală a creșterii, uh, ne gândim la politicile economice inspirate de felul în care putem promova creșterea, ocuparea în statele membre. Poate că sunt uh, arii în care există o valoare adăugată europeană ridicată, dar poate că nu are de-a face cu creșterea și ocuparea. Iată de ce de la început să contextualizăm acest exercițiu la care ne-am supus. Mm, în același sens, eu cred că raportul grupului la nivel înalt pentru resurse proprii a oferit niște concluzii foarte pertinente cum să obținem un echilibru între bugetele naționale și bugetul UE. Eu emit și recomandări după o lungă reflexie, însă aceste recomandări pot fi divizate în trei secțiuni. Maximizarea sinergiilor, da, dacă identificăm zonele, arile relevante în care acțiunea UE e relevantă în locul acțiunii naționale documentul de reflexie de ieri, publicat ieri, din nou, oferă niște scenarii despre uh, aceste posibilități. E bine de reamintit. A doua modalitate de a asigura coerența verticală este coerența între cadrul UE și cheltuielile. Uh, E nevoie de un cadru clar la nivel UE, bunoară în domeniul migrației. Dacă aveți o politică ambițioasă, e nevoie și de resurse proprii, care adesea nu sunt acolo. De unde nevoia de flexibilitate, care a fost și ea citată. Dar am dat exemplul migrației, deoarece e limpede că există un uh, impact pozitiv pe termen foarte lung asupra creșterii uh, dar intervine o valoare adăugată europeană. Al treilea element foarte relevant pentru coerența verticală e coerența între bugetul și bugetele naționale pe baza politicilor naționale. Dacă pornește la considerentele inițiale, cum spune și președintele, dacă Bugetul UE e 1% din bugetul național și 2% din PIB, atunci e greu de uh, găsit bani la nivel național și pentru a înțelege care partea cheltuielilor e cea mai potrivit, cel mai potrivit să fie finanțată la nivel UE și care la nivel național. E un prim pas, dar al doilea uh, pas e de a utiliza bugetul UE pentru a promova reforme tocmai în acele sectoare în care acțiunea statelor membre e necesară și nu doar la nivel de schimbare de politici, ci și la nivel de investiții sau alte tipuri de cheltuieli. În acest context, cred că sinergiile între reformele naționale și cheltuielile la nivel UE pot fi promițătoare. Un exemplu, uh, cercetarea și dezvoltarea. Sigur, Uniunea Europeană cheltuie foarte mult, dar sectoarele publice din statele membre cheltuie încă și mai mult. Deci ar fi interesant să ne servim de semestru pentru a avea un cadru în care identificăm responsabilități și uh, ne asigurăm că există sinergii între toate aceste componente. știut fiind că politicile de cercetare și dezvoltare nu pot fi finanțate exclusiv de la nivel UE. Sigur, toate aceste uh, lucruri pot fi înțelese doar în context. Dacă îmi permiteți și niște comentarii mai specifice în marginea prezentării, dacă am înțeles eu bine, schimbările în recomandările specifice fiecarei țări au evoluat în în urmă, dar semestrul e un exercițiu neîntrerupt din 2011 și au existat uh, schimbări considerabile în accentul, um, în locul unde se pune accentul în recomandările pe țară un lucru care nu e foarte uh, mult subliniat în raportul prezentat. Domeniul investițiilor este un astfel de exemplu în care a existat un efect uh, cascadă mm, ca urmare a recomandărilor uh, pe țară. Acum începește evaluarea implementării acestor recomandări specifice pentru fiecare țară. E bine, eu am văzut multe astfel de evaluări și rezultatele pe care le obțin sunt extrem de diferite. Deci m-aș mira să dispuneți de aceleași informații ca și noi. De ce? Pentru că lucrurile nu sunt în negru și alb consideri că o, uh, un anumit proiect e complet uh, implementat dacă guvernul a luat măsurile necesare sau dacă în plus e și aprobat de Parlament. Cum evaluați? Deci eu aș fi foarte mirat să văd că evaluarea implementării recomandărilor pe țară e aceeași la nivel de comisie sau la nivel național. Și un ultim mesaj în ce privește heterogeneitatea, în felul în care sunt identificate prioritățile și cum se traduc acestea în recomandările pe țară. Anumite state membre traduc analiza anuală a creșterii și recomandările în mod uh, mai larg decât altele. Cu 28 de state membre, cum știți, eh, realitățile sunt foarte, foarte diferite și deci s-ar putea să fie un avantaj faptul că nu toate statele traduc uh, principiile generale, respectiv recomandările specifice pe țară, ci merg mai departe cu analiza și încearcă să vadă în ce măsură uh, Uh, fiecare prioritate a analizei anuale a creșterii relevantă pentru fiecare stat membru. Sigur că există diferențe, dar poate că e un lucru bun și că nu uh, se uh, duplică la nivel național în tocmai recomandările. Iată doar câteva observații din partea mea în marginea prezentării și vă stau în continuare la dispoziție. Președintele, o întrebare referitoare la standardizarea uh, în prezentarea conturilor publice ale statelor membre. Care e părerea dumneavoastră pe această temă? E o întrebare excelentă. S-au făcut progrese în trecut în standardizarea datelor fiscale care sunt uh, de o calitate excelentă și cât se poate de comparabile între statele membre. Acum, provocarea ce ne stă în față pentru viitor e să avem un grad similar de armonizare și pentru alte categorii de cheltuieli. Bună oară! În felul în care contribuțiile la și de la bugetul UE sunt înregistrate, asta ar fi un pas uh, extraordinar. Și, într-adevăr, raportul Monti uh, are o recomandare în acest sens. Și un, un lucru de care am avea mare nevoie. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Încheiem aici. Doamna Maletici, mulțumesc foarte mult. Mi-aș dori să subliniez ce a spus dumneavoastră, domnule președinte, și răspunsul primit. E foarte, foarte important. Uh, să avem un set de date standard ca să putem monitoriza și compara. De exemplu, femeii are date standardizate în ce privește statisticile financiare ale guvernelor, date economice, dar și fiscale, dar și clasificări funcționale. Ei au adăugat aceste clasificări funcționale și pot compara țările la nivel de funcții. Noi, la nivelul UE, am putea adăuga o clasificare pe programe mm, să facem o comparație bazându-ne pe obiective și programe. Și asta ne-ar ghida în politicile europene și bugetarea europeană. Președintele, mai trebuie recunoscut că mm, decalajul între angajamente și plăți e de așa natură încât e nevoie de o corelare, pentru că lansăm un CFM pe șapte ani și ne dăm seama că timp de doi ani nu se întâmplă nimic. Pledăm pentru investiții, dar programele sunt atât de complexe încât operatorii nu își asumă aceste proiecte și că vor trece 2-3 ani până când să demare, demareze efectiv. E un efect de yo-yo, cum a spus și domnul Depre. Uh, suntem într-un iluzionism aici, un tur de magie. Trebuie să fim critici vis-a-vis -vis de propriile noastre practici, altminteri nu vom putea ieși din cercul vicios. În concluzie, o scurtă concluzie a domnului Hafner, care mă va entuziasma în calitatea mea de raportor, pentru că până acum eu mă întrebam care poate fi valoarea adăugată a raportului pe care îl elaborăm noi pe semestrul european și cât de util ar putea fi acesta. O scurtă concluzie, vă rog. Dacă mă întrebați care e valoarea adăugată a acestui studiu, nu, a raportului pe care trebuie eu să-l fac în fiecare an și mă întrebam sincer la ce folosește acest raport al meu. Faceți în fiecare an. Da, un raport asupra semestrului european e un exercițiu care, după părerea mea, uh, ține mai mult de o ocupație și nu de o oarecare valoare adăugată. Nu știu care e meritul unei monitorizări an de an. Noi am analizat uh, valoarea adăugată în fiecare an în studiul nostru. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Am să vă continui să vă torturez, am să extrag toată seva acestui raport și uh, în perspectiva unui uh, improbabil raport asupra semestrului european, am să mă servez de acest studiu. Mulțumesc uh, tuturor și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care a fost, de evocat resursele proprii. Avem doi raportori excelenți, domnul Lewandowski și domnul Depre, care au tras toate învățămintele raportului Monti și care ne vor împărtăși acum uh, conținutul documentului lor de lucru. Domnul Deprea cel care începe? Nu, e domnul Lewandowski, vă rog. Mulțumesc. Documentul de lucru pe care l-am uh, produs a fost partea cea mai lesne a muncii noastre pentru a găsi o poziție a Parlamentului European asupra resurselor proprii. Documentul de lucru uh, e cât se poate de factual, e lunga poveste a ce s-a întâmplat cu acest sistem al veniturilor Uniunii Europene și subliniază în mod adecvat rolul Parlamentului European, pentru că raportul european a fost mereu uh, încurajator în ce privește transparența și simplificarea. Am inclus și câteva um, domenii pe care trebuie să le avem în vedere pentru ca al doilea pas să fie mai ușor de făcut. Sigur că există și niște uh, declarații de principiu, pentru că orice s-ar întâmpla cu sistemul viitor, el trebuie să se bazeze uh, Uh, pe suveranitatea fiscală a statelor membre, reiterând acest principiu și, de asemenea, principiul neutralității fiscale, fără să sporească taxele uh, și să împovăreze economia europeană. Apoi avem și un pas um, pentru viitor, care va fi mult mai dificil pentru că intrăm deja într-o zonă mult mai controversată când e vorba să definim poziția întregului Parlament și mai ales atunci când vine vorba să facem public această poziție în contextul uh, european. Sigur că visul nostru rămâne același ca și al lui Alan Lamassur, anume că fiecare euro cheltuit la nivel UE să aducă economii în statele membre. Din păcate, nu suntem uh, încă în poziția de a oferi astfel de dovezi. Din potrivă, avem uh, <laughs> dovezi contrarii, uh, costuri adiționale, cum e exemplu, serviciul de Acțiune Externă al UE, și nu aduce deloc economii cu serviciile de afaceri externe ale statelor membre. Tot ce ține de resursele proprii și reformarea sistemului de venituri al UE ține de voința politică. O voință politică care există în Parlamentul European, Parlamentul nu se lasă descurajat uh, de uh, eșecurile trecutului și de dorința de a ne mișca uh, spre uh, progres, mm, ținând seama și de recomandările Comisiei. Deși Brexit e o problemă mare în ce privește cheltuielile, e și o fereastră de oportunitate în ce privește uh, reformarea sistemului de resurse proprii pentru că totul rămăsese încremenit odată cu rabatul oferit Marii Britanii, care nu a încetat să-și apere privilegiul. Ce privește calendarul, ca niște gemeni, eu cu Gerard, trebuie să mergem în paralel cu raportul Thomas Olbricht pentru viitorul CFM ceea ce rămâne uh, neclar și poate chiar controversat, așa cum uh, s-a discutat și ședința coordonatorului, este dacă trebuie să ajustăm calendarele noastre cu prezentările din partea Comisiei sau dacă trebuie să mergem înainte cu poziția Parlamentului atât în ce privește CFM cât și resursele proprii, mai devreme decât Comisia. Apoi, tonul uh, poziției Parlamentului eu zic că ar trebui să fie acela de a încuraja Comisia Europeană să lanseze această reformă a resurselor proprii. Merci, merci Ianus. Gerard. Mulțumesc, Ianus. Gerard. Mulțumesc, domnule președinte. O precizare mai întâi eh, pentru Isabel Toma, dar care din păcate nu e aici și care a spus azi dimineață că cele două cei doi <laughs> raportori pe CFM erau în întârziere față de noi. cred că a fost o mișcare diplomatică, pentru că documentul nostru, cum a spus și Ianuș, eh, raportul este foarte factual, documentul nostru este foarte factual. Și, practic, nu facem decât să fixăm cadrul în care dezbaterea se va derula în cele ce urmează. Reamintim mai întâi care e temeiul juridic, cadrul juridic, cum se justifică prin tratate uh, această cerere de resurse proprii uh, pentru a finanța bugetul UE. Reamintim, pentru a ajuta tocmai pe colegii noștri care nu cunosc uh, în detaliu componentele actuale ale sistemului de resurse proprii, reamintim deci care sunt acestea și consacrăm o parte a compoziției resurselor proprii și a proporțiilor lor în bugetul Uniunii Europene, și avem o parte importantă care vizează critica sistemului actual, ceea ce justifică până la urmă revendicarea unui nou sistem de resurse proprii. Domnul Lewandowski a fost cât se poate de discret asupra acestui uh, alineat, dar consacrăm o parte importantă și în a reaminti propunerile recente, relativ recente, formulate fie la inițiativa Parlamentului, fie la inițiativa Comisiei, în favoarea unui sistem de resurse proprii și reamintim raportul domnului Alan Lamassur din 2007. Uh, reamintesc eu însumi, interesatului ar fi fost greu să o facă, vorbim de conținutul pachetului legislativ resurse proprii care a fost prezentat de comisarul Lewandowski în 2011 și apoi consacrăm o analiză importantă propunerilor grupului Monti, grupului la nivel înalt. Grupul Monti, zic eu, se află într-un moment strategic important în evoluția reflexiei noastre a tuturor Uh, în instituțiile europene. De ce? Mai întâi pentru că e un grup interinstituțional. Conținutul și concluziile raportului Monti au fost, aș spune, neapărat aprobate, dar oricum uh, uh, văzute de toți reprezentanții, de toți reprezentanții Comisiei Consiliului Parlamentului. Și există trei concluzii importante, dincolo de faptul că se pledează mm, pentru un sistem general de resurse proprii. Uh, se definesc criterii pornind de la care se poate aprecia pertinența resurselor proprii, cu o grilă de criterii, arătând că anumite categorii de resurse proprii uh, se aplică um, la un criteriu mai mult decât la celălalt și invers. E foarte important, de asemenea, că mecanismul de resurse proprii trebuie înțeles în cadrul susținerii uh, planurilor politice ale UE pe de-o parte, perfecționarea pieței unice și aici de aceasta sunt legate o serie de resurse proprii potențiale și apoi tranziția energetică, combaterea schimbărilor climatice, unde se subscriu o altă serie de propuneri de resurse proprii. Întrebările pe care noi le lansăm țin toate de opero- operaționalizarea propunerilor pe care le-am putea face și în câteva cuvinte, iată despre ce e vorba. O serie dintre aceste întrebări se adresează mai degrabă statelor naționale decât Parlamentul European, pentru că ele sunt foarte divizate în ce privește resursele proprii. Sunteți partizani ai menținerii situației actuale sau doriți un sistem de resurse proprii tocmai pentru a spori autonomia UE vis-a-vis de componentele pe care le oferă statele membre? A doua întrebare delicată, contribuția VNB. Trebuie să rămână predominantă sau din potrivă trebuie să devină reziduală și asta în mod progresiv, așa cum se sugerează în raportul Monti. Dacă trebuie să devină reziduală, atunci se poate fixa un calendar și un plafon de atins pentru ca să ajungem acolo progresiv. Sunt întrebări pe care, iată, vi le lansăm. Avem nevoie uh, de răspunsuri pentru a ne elabora raportul. O a treia categorie de întrebări. Corecțiile eventuale. Chiar dacă se menține sistemul VNB, există un fenomen destul de specific. Contribuțiile per capita, ale bogăției per capita, altfel spus VNB-ul pe cap de locuitor, face ca o serie de țări contributoare să nu aibă un venit neapărat mai mare decât beneficiarii. Oare acest element trebuie luat în considerare? Se poate introduce un factor de corecție și acesta trebuie găsit în contribuția pe VNB sau în cadrul altor resurse proprii pe care le-am introduce. Iată o întrebare deschisă. Și, în fine, o a treia categorie de întrebări Mai Sunteți de acord ca noile categorii de resurse proprii să folosească drept suport pentru politicile strategice? Uh, Marea Piață Unică, bună oară, cum arată și raportul Monti, și atunci avem niște propuneri care să-i amelioreze funcționarea. O nouă resursă proprie TVA, un TVA armonizat cu un anumit procent și mai ales o bază comună pentru impozitarea societăților CCCTB cu o rată de prelevare care să meargă direct la bugetul european. Deci, trebuie probabil calibrate aceste resurse proprii în funcție de aceste priorități. Și, în fine, o ultimă întrebare probabil întrebarea cea mai dificilă. Din ce coș? Dacă decidem că e vorba de o singură resursă proprie sau mai multe tipuri de resurse proprii, în funcție de obiectivele strategice uh, propuse de raportul Monti, cum vom permite un reechilibraj? Pentru că toate statele membre nu se află uh, toate în aceeași situație vis-a-vis -vis de o anumită uh, resursă proprie, vis-a-vis -vis de um, echitatea contribuției lor. Iată. Cred că facem tot ce ne stă în putință pentru ca să lucrăm cu energie, dar și inteligent și uh, așteptăm cu interes indicațiile uh, dumneavoastră, iar apoi, în cazul în care uh, ne susțineți să o faceți cu tot atâta energie ca și noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Gerard Depre, că ne-ați împărtășit aceste semne de întrebare după ce ne-ați canalizat către ce ar putea fi aceste noi resurse proprii, care au drept obiectiv reducerea dependenței vis-a-vis -vis de statele membre și nu neapărat să creăm resurse suplimentare, care e un cu totul alt subiect. Domnul Caputo. Si, uh, Mulțumesc, domnule președinte din capul locului. Trebuie să mulțumesc colegilor Lewandowski și Depre pentru acest document de lucru cu care sunt de acord. Sunt uh, raportor la Comisia Agri pentru acest dosar, o temă indispensabilă pentru proiectul de integrare europeană, mai ales după Brexit. Parlamentul a cerut în mod constant ca bugetul Uniunii Europene să fie finanțat uh, integral din resurse proprii, așa cum prevede și tratatul de altfel și în mod constant a arătat care sunt lipsurile și limitele actualului sistem de resurse proprii, care nu este nici transparent, nici echitabil, nu este supus controlului parlamentar, este excesiv de complex și de-a dreptul de neînțeles pentru cetățenii europeni, care, până la urmă, sunt uh, primii noștri judecători și principalii destinatari acestui buget. 74% dintre venituri vin din contribuțiile naționale care se bazează pe venitul național brut și 11% din actualele contribuții statistice bazate pe TVA a dus la introducerea de compensări prin mecanisme complexe și opace de reduceri sau de compensări. Și s-a ajuns la această problemă recurentă a um, diferențelor dintre angajamentele de plată și angajamentele de um, credite. Problema care apare în fiecare an. De aceea avem nevoie de niște politici europene care să genereze valoare adăugată, ca să reducem uh, cât se poate cu putință contribuția la bugetul european calculată în funcție de venitul național brut și să eliminăm progresiv toate mecanismele de compensare și toate mecanismele de ajustare, ceea ce probabil va fi ușurat de uh, Brexit. Există o serie întreagă de noi resurse proprii, deja discutate de uh, uh grupul la nivel înalt prezidat de Mario Monti, precum reforma TVA, o impozitare a tranzacțiilor financiare multinaționalelor, uh, uh um, obligațiune emise de BCE, o taxă pe um, cotele cu emisii, taxarea carbonului, taxarea transporturilor, taxarea energiei electrice sau economiei digitale precum și sistemul european uh, care să, uh, de vize care să corespundă cele american. Resurse esențiale pentru a finanța noile priorități ale Uniunii Europene cu privire la imigranți, lupta împotriva terorismului, dar nu trebuie uh, să ne închipuim că astfel vom reuși să uh, Um, umplem gaura de 11 miliarde care se va face după, um, care se va crea după ieșirea Regatului Unit din Uniunea um, Europeană. Și noi vom insista foarte mult pe resursele pentru politica agricolă și pentru politica de coeziune. Cred că aceasta este uh, direcția pe care trebuie să urmeze acest Parlament și sper ca toate instituțiile europene să ni se alăture uh, pe acest drum. Mulțumesc! Merci. Merci, Mulțumesc, doamna Cardeasava. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vorbesc foarte rapid că este o, o temă atât de importantă și e păcat că discutăm în, în momentul de față. În mod normal trebuie să fie principala luptă a Parlamentului European și e păcat că suntem atât de puțini deputați în sală. Mai întâi vreau să mulțumesc raportorilor pentru acest document de lucru care lămurește foarte mult uh, întreaga istorie, de unde venim și încotro pornim și ce vrem să uh, obținem și la ce întrebări trebuie să răspundem uh, ca să ajungem acolo unde ne dorim. Și cred că există un consens uh, destul de larg în acest Parlament uh, în ideea că avem nevoie de resurse proprii pentru bugetul european. Și când răspundem uh, um, la fiecare dintre întrebările pe care domnul Depre și domnul Lewandowski le-au pus, rămâne de văzut ce vom reuși cu adevărat să um, obținem și dacă acest consens se păstrează. Trebuie să mă uit mai în detaliu la tot textul la acest document de lucru, document de reflecție, din păcate n-am avut suficient timp la dispoziție. Totuși, există câteva lucruri care mi-au atras atenția pentru că mie mi se pare că sunt prezentate ca niște evidențe, dar eu mă îndoiesc că e chiar așa. De exemplu, faimoasa tax neutrality. Pentru mine această neutralitate fiscală, sincer, nu înțeleg despre ce e vorba vorbim despre noi impozite? Păi dacă vorbim despre impozite noi, Păi pe acestea le va folosi, le va suporta uh, cetățenii, le vor suporta cetățenii. Păi un impozit nu are cum să fie neutru. Vorbim despre TVA, vorbim despre impozitul pe transporturi, vorbim despre impozitul pe energie. Deci eu nu înțeleg acest concept de neutralitate fiscală. Poate că e așa un concept uh, pe care îl tot vehiculăm, dar nu sunt sigură că chiar așa e realitatea. Și ce să facem cu resursele proprii? Vorbim despre resurse proprii ca să reducem contribuția națională? Pentru că e adevărat că în mandatul trecut s-a vorbit deja despre acest lucru, dar eu dintr-o dată am iarăși îndoieli. Știm că există Uh, dorința de a respecta toate prioritățile, uh, Uniunea Europeană trebuie să-și respecte angajamentele, avem nevoie de mai mulți bani, nu contează de unde vine. Apoi va avea loc Brexitul și atunci vom ajunge într-o situație mai grea, pentru că vrem resurse proprii și în același timp reducem contribuțiile naționale ca să compensăm diferența. Și în al treilea rând, eu cred că trebuie să lansăm dezbaterea despre a mări în general bugetul. Da, trebuie să reducem contribuțiile naționale ca să avem mai multă libertate în momentul în care negociem și pentru ca statele membre să fie mai liniștite. Noi trebuie să avem propriile noastre resurse legate de piața pe care a creat-o Uniunea Europeană. Însă am văzut foarte bine agricultura, coeziunea, politica externă, politica de dezvoltare, investițiile, apărarea, gestionarea frontierelor, uh, ajutorul la refugiați. Pentru toate aceste teme nu le dau bani. Deci, și probabil că la astea se adaugă și Brexitul. Deci trebuie să vorbim despre toate aceste subiecte care până acum erau tabu. Merci, Madame Thomas. Mulțumesc, doamna Toma. Euh, mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să felicit și să mulțumesc uh, coraportorilor noștri care au fost mai eficienți decât cei, cei pentru cadrul financiar multianual, pentru că deja ați venit cu un document deosebit de interesant și vă felicit pentru metoda pe care ați ales-o, pentru că faptul că adresați aceste întrebări uh, ne permite tuturor să ne implicăm în uh, această discuție. Aș vrea să fac niște observații asemănătoare cu cele pe care le-a făcut colega mea și eu mă întreb care este înțelesul neutralității fiscale. Ce înțelegeți prin neutralitate? Nu uh, cetățenii europeni vor avea de plătit mai mult decât în prezent, dacă așa înțelegeți, Păi deocamdată plătesc 99% prin intermediul TVA-ului și prin intermediul impozitului pe venit și plătesc contribuții naționale și europene. Dacă așa înțelegeți conceptul de neutralitate, suntem de acord. Dacă neutralitatea se înțelege ca fiind nu resurselor adiționale și nu impozitelor suplimentare, atunci vă rog să fiți preciși Păi sunt resurse suplimentare, pentru că dacă nu sunt resurse suplimentare, ne vom afla în situația pe care a evocat-o comisarul Oettinger ieri. Cu alte cuvinte, vom avea un buget supradimensionat. Deja pe perioada 2014-2018 am avut un CFM supradimensionat și s-a ajuns la reduceri bugetare ulterioare pe care a trebuit să le dezbatem. Deci, da, pentru că avem un buget supradimensionat și pentru că în plus vom avea niște cheltuieli noi și va exista Brexitul, păi da, ne trebuie resurse suplimentare. Deci trebuie neapărat să se lămurească toate aceste chestiuni în text. Al treilea punct, în ce privește uh, carbonul. Și aici eh, avem un document de la comisar și trebuie să avem o poziție ofensivă cu privire la carbon, dar sunt foarte multe soluții legate de carbon. Există soluțiile prezentate de către grupul la nivel înalt prezidat de uh, domnul Monti, care mi se par interesante, dar există și altele care nu au fost uh, păstrate nici măcar uh, grupul Monti nu le-a păstrat în versiunea finală a Uh, textului. Dar eu chiar că uh, am, cred că am ajunge la neutrate fiscală pentru cetățenii europeni dacă am vorbit despre ajustarea carbonului la frontiere. Pentru că s-ar restabili competitivitatea pentru întreprinderile europene și pentru cetățenii europeni, pentru că evităm măsurile de dumping din partea statelor membre și în plus motivăm statele terțe să uh, aibă o producție care să um, emită mai puțin dioxid de carbon. Deci mie mi se pare că era o măsură uh, cât se poate de laudabilă și mai sunt și alte exemple. Chiar dacă vorbim de 0,1 cm de plătit uh, pentru toate biletele de avion, vă dați seama, am ajunge la niște sume considerabile și răsunetul ar fi um, aproape inexistent, n-ar fi indolor. Probabil că acesta este cuvântul pe care îl căutați, spune președintele doamnei Toma. Da, o măsură care nu doare, dar care <laughs> are un randament uh, enorm. Da. Deci, uitați câteva idei. Ultimul punct despre venitul național brut. Dacă nu facem nimic în acest sens, nu o să reușim, trebuie să reducem contribuțiile statelor membre și trebuie să evocăm acest lucru, pentru că e o negociere. Mm, fiecare lasă de la sine pentru ca toată lumea să fie mulțumită și pf, dacă vrem să avem câștig de cauză în discuțiile cu Consiliul, mm, cred că o parte dintre resursele proprii trebuie să fie folosite pentru a uh, scade contribuția statelor membre uh, în avantajul bugetelor naționale sau pentru a reduce deficitele bugetelor naționale, în funcție de statele la care ne gândim. Deci, însă, și e o întrebare pe care mi-o pun, pe care ați putea să o adăugați la lista întrebărilor dumneavoastră, care este modul de a calcula contribuția statelor membre. Astăzi, mă rog, dumneavoastră întrebați uh, în funcție de măsurile de ajustare sau de reducere. Dar acest indice de corecție pe care le evocați dumneavoastră este de fapt uh, uh, o modalitate de a reveni la un sistem de reduceri. Dar cum calculăm contribuția? O calculăm doar pe baza venitului național brut sau la această bază de calcul adăugăm termeni de referință noi, uh, educația, carbonul, uh, ocuparea, indicator de referință, obiectivi, pozitivi și care să fie bine acceptați de toată lumea până la sfârșit și să aibă un efect încrucișat. Deci am avea un punct de plecare mai ridicat pentru a calcula contribuția națională, însă um, rezultatul final este că contribuția națională va scade și resursele proprii uh, uh se vor mări. Nu ne putem aștepta ca uh, de azi pe mâine să avem 50% resurse proprii și 50% contribuții naționale. Cred că va fi nevoie de ceva timp. De unde și această problemă a calculului? Da, știu că sunt foarte ambițioasă, dar putem măcar să punem întrebarea cu privire la um, metoda de calcul a contribuțiilor statelor membre. Mulțumesc. La rândul meu vreau să felicit pe cei doi raportori. Da, a început bine ce spunea doamna Toma. Păi dacă sunt impozite europene, asta nu înseamnă că povara trebuie să crească pentru cetățenii europeni. Cu alte cuvinte, dacă creăm niște impozite europene, atunci trebuie ca impozitele pe plan național și local să scadă în mod direct proporțional. Cred că ne va fi greu să uh, promovăm un impozit european dacă uh, explicăm cetățenilor că impozitul european este în plus față de taxele pe care le și pe plan național. Dar știu că vă plac impozitele indolore, invizibile, dar să știți că așa ceva nu există. Doamna Toma, m-ați provocat, așa că răspund. Președintele își cere scuze că a provocat-o pe doamna Toma. Da. Vă spun lucrurile pe, lucru, în direct. În ce privește taxa pe profitul întreprinderilor? Nu este un impozit suplimentar pentru contribuabil, în măsura în care atât globalizarea cât și digitalizarea au permis ca unii să nu plătească ce ar fi trebuit să plătească au evitat plata acestor uh, taxe. Vorbim despre companiile multinaționale care, în mod normal, ar trebui să plătească cel puțin 12%. Cred că în Irlanda acesta este cea mai scăzută cotă de impozit pe venit și maxim fiind 30 și ceva la sută în alte state membre. Deci, în mod normal, aceste mari companii ar trebui să plătească între 12 și 33% impozit pe profit. De fapt, nu plătesc nimic. Apple plătește 0,005%. Deci nu ar fi un impozit în plus, ci un fel de uh, sume de recuperat ca să evităm aceste măsuri de evitare a plății impozitelor de către unii. De aceea eu nu sunt de acord că spuneți că se adaugă vreun impozit. Există multe modalități de a prezenta uh, situația și eu cred că e adevărată dezbatere nu care cumva contribuabilul să simtă că îl împovărăm cu o nouă taxă. Președintele, dar aceste multinaționale, unele dintre ele, mai ales în domeniul digital, nu plătesc impozit în Europa din cauza prostiei statelor europene care fac, um, care practică acest rolling fiscal și care permit transferul din Irlanda via țările de jos de 4 miliarde și jumătate de uh, um, royalties cu destinația Bermude. Pentru că legislația este prea flexibilă și prea binevoitoare, deci trebuie să arătăm cu degetul prostia statelor membre. Așa e. Și să atragem atenția opiniei publice europene, pentru că aici există un adevărat subiect care trebuie prezentată opiniei publice europene, dar dacă lăsați pe miniștrii de finanțe să se întâlnească vineri la Bruxelles în iunie 2016 ca să comenteze LuxLeaks și Panama Papers, păi vor uh, ieși cu un comunicat că sunt de acord să existe mijloace pentru a lupta împotriva <laughs> evitării plății impozitor. dar de fapt își bat joc de lume. Poate că în raportul dumneavoastră ar trebui să aveți un mic alineat în care să vorbiți și despre aceste puncte, cu, dacă îmi dați voie. Pentru că uh, există niște resurse fiscale care uh, dispar din Uniunea Europeană și am putea să avem mai multe dreptate. Pentru că nu e normal ca acești bani să ajungă în Bermude și după aceea să se întoarcă în SUA, unde de fapt plătesc numai un impozit forfetar. În rest, în ce privește taxa pe profitul întreprinderilor, închei ce spuneam și vă rog să uitați că v-am provocat. Taxa este foarte uh, aceste taxe noi sunt foarte greu de aplicat. Pentru fiecare stat are propria sa legislație fiscală cu nișe, cu scutiri, cu excepții și una este prezentarea conturilor și alta Uh, uh, um, a avea convergență între legislațiile fiscale naționale. Doamna um, Garzia Rubal, domnule președinte, e adevărat că ne a lăsat o provocare și vreau să vă răspund. Da, e adevărat că toate aceste taxe noi suscită dezbaterea vor fi taxe care se aplică anumitor sectoare care deocamdată nu sunt taxate deloc sau nu suficient. Deci nu vom băga mâna direct în buzunarul cetățenilor. Nu direct, nu veți băga mâna direct, dar în mod indirect, păi, da, e adevărat, nu, până la urmă tot cetățenii plătesc taxele. Dar mai e și o, o filozofie în spatele întregii dezbateri să fim curajoși, să nu ne fie rușine de proiectul european. Dacă vreodată ajungem la concluzia că trebuie să-i taxăm pe cetățeni direct ca să finanțăm proiectul european, să spunem acest lucru. Pentru că dacă ne închipuim că proiectul european este suficient de bun, că merită, atunci trebuie să spunem. Știu că nu e bine să spui așa ceva, că întotdeauna încerci să găsești un echilibru dar dacă credem că e normal să plătești impozite pentru educație, asigurări sociale, pentru alte domenii, atunci de ce să nu plătești taxe și pentru proiectul european, care prezintă multe avantaje pentru cetățeanul european? Poate că este un salt în vid, poate că până la urmă vom taxa doar băncile și, car- și carbonul, e mai ușor de vândut acest tip de impozite, dar să nu ne fie rușine să spunem că proiectul european merită să fie finanțat direct din impozite. Impozitul face parte din pactul republic. Situé dans les grandes démocraties des parlements. Și dacă ești de acord cu democrația, în mod implicit ești de acord și cu plata impozitelor. Am să rog raportorii să încheie. Simplement par rapport à... Pe această ultimă temă de dezbatere, anume faptul că trebuie să fim mândri de proiectul european. Ei bine, eu sunt și nu mă tem să-i apăr, nu mă fie să apăr meritele, dar vă reamintesc că pentru resursele proprii și de aceea la primul punct vorbeam de cadru juridic, trebuie să dispunem de unanimitatea Consiliului. Deci nu voi pleda acum pentru o mecanică și revin aici la neutralitatea fiscală pentru a preciza acest concept. Nu mă voi lansa într-o operațiune în care nu am nicio șansă să obțin consens la Consiliu. Și ce înseamnă neutralitate fiscală? Ei bine, în momentul în care ai o resursă proprie suplimentară, prelevată într-un fel sau altul de la cetățeni, de la teritorii, de la statele membre, contribuția VNB trebuie să fie diminuată. Nu în mod necesar cu aceeași proporție ca și venitul suplimentar care ar proveni din resursa proprie, dar contribuția pe baza VNB trebuie redusă, altfel statele membre vor spune ne taxați de două ori. Iar asta nu vor accepta niciodată. Asta înțelegem prin neutralitate fiscală, adică pe măsură ce crește venitul din resurse proprii, contribuția directă bugetară a statului membru pe baza VNB va scădea. Mă opresc aici și îl las pe Ianuș să vă răspundă la alte întrebări. Briefly. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Mm, vă mulțumesc pentru că ne dați uh, ocazia să răspundem acestor uh, întrebări nu aș dori să lungesc dis- discutarea evaziunii fiscale. Este interesant că atunci când discutăm propriile resurse, revenim la problema evaziunii fiscale și din punctul de vedere al neutralității fiscale, este vorba de această legătură între noi, eventuale noi resurse și contribuțiile financiare din partea statelor membre. Uh, fiscalitatea sau neutralitatea fiscală se referă la neutralizarea unor potențiale critici vis-a-vis -vis de propunerea noastră, ținând seama de reacția stârnită de raportul uh, Monti, trebuie să înțelegem că trebuie să fim foarte atenți să nu impunem noi poveri fiscale, pentru că și noile resurse reprezintă noi taxe deci despre, despre acest lucru este vorba. Eu nu a susține o complicare și mai mare a modului în care se calculează venitul național brut, însă nu aș uh, subestima problemele întâmpinate în prezentarea uh, poziției Parlamentului European și această încercare curajoasă a lui uh, Eider de a crea o legătură între Uh, cetățeni și bugetul european datează din epoca de aur a Uniunii Europene pe care, din păcate, am depășit-o. Deci ar fi riscant să creăm o asemenea legătură astăzi. Însă aceasta este următoarea etapă a discuțiilor noastre. Dragi colegi, le mulțumesc încă o dată celor doi raportori domnul Vali dorește să intervină. Dardo, nu am putut seguire la prima. Îmi cer scuze că am sosit în întârziere, n-am putut să particip la prima întâlnire, la prima parte. Dacă sunteți succint, nu ne deranjează, spune președintele. Dar este un subiect foarte interesant pentru că va fi foarte bine să încercăm să vedem cum um, se vor descurca statele membre cu toate aceste propuneri frumoase pe care le-a făcut domnul profesor Monti și grupul său de lucru la nivel înalt. Eu, de exemplu, agrez foarte mult taxa pe tranzacțiile financiare, dar știu că statele membre nu sunt de acord. Deci rămâne de văzut în ce direcție ne vom îndrepta dacă vom ajunge vreodată la un compromis. Eu cred că este uh, partida de șac cea mai grea pe care a jucat-o vreodată uh, acest Parlament. După ce analizăm situația în interiorul uh, zonei euro, cred că nu putem decât să subliniem dezechilibrele care există și sunt țările care au un surplus al balanței comerciale foarte mare și care probabil că vor insista mai mult să existe un buget diferențiat, unul pentru zona euro și un altul pentru uh, restul Europei dar să nu uităm că dezechilibrele economice sunt uh, elementul cheie care trebuie combătut dacă vrem cu adevărat o Europa sustenibilă. Dacă nu rezolvăm problema dezechilibrelor economice, ne va fi foarte greu. Propunerile sunt oricum interesante, inclusiv taxa pe carbon, însă cred că nu va fi deloc uh, populară taxarea combustibililor fosili deși la un moment dat ar părea că este o măsură uh, corectă și etică. Eu uh, am o abordare colaborativă, i-am spus acest lucru și colegului de pre. Eu însă cred că ne-am fixat un obiectiv de-a dreptul utopic uh, și prea ambițios cu acest buget. Chiar mi-e greu să cred că va scădea contribuția națională această măsură, după părerea mea, va fi văzută de către cetățeni ca o creștere a impozitelor, pentru că așa se va întâmpla. Și, de fapt, niciun fel de diminuare a contribuției naționale, pentru că eu cred că acolo vom ajunge. De aceea este important să uh, uh, îi luminăm pe cetățeni, pe cetățeni și să le explicăm că ar fi uh, periculos dacă nu accept aceste idei pentru că um, vom taxa economia care și așa are o rată foarte scăzută de creștere. Mulțumesc, cred că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Trebuie să răspundem întrebării ce Europa ne dorim, ce Europa dorim să oferim cetățenilor noștri, răspundem așteptărilor lor de bunuri publice împărtășite. Iar dacă avem o idee clară despre această Europa puternică, răspunzând așteptărilor europene, atunci trebuie să alcătuim un buget și să găsim finanțarea adecvată pentru acest buget. Impozitul, până la urmă, e ceea ce cel mai demn într-o democrație. Și trebuie să cerem mai mult de la impozit și mai puțin de la contribuabil. Domnule președinte, încă o reflecție, dacă îmi permiteți, spune domnul Dupre. Nu există doar impozitul, nu, mai există și redevențe. Există și venituri și dacă am putea da o, o sugestie comisie tocmai a amendat cu 2,5 miliarde o multinațională uriașă, încă trei multinaționale și vom compensa cu totul uh, uh, gaura pe care o provoacă Brexitul. Da, să banii merg în buzunarul statelor membre. Înainte să plecați, stimați colegi, vreau să vă mai spun că există cel puțin una sau două persoane pline de emoții, pentru că Fabia Jones a început să lucreze în uh, secretariatul nostru la 1 ianuarie 2015, aproape de ani și jumătate. Ea a lucrat cu eficacitate și eleganță, cu un zâmbet pe buze de fiecare dată, dar care ascunde autoritate și eficacitate. La 1 iulie în acest an, ea va juca un alt rol într-un serviciu de expert și numele nostru a tuturor vreau să îi exprim uh, prietenia, recunoașterea, uh, afecțiunea noastră. și să-i spunem că am apreciat foarte mult autoritatea ei zâmbitoare. Mâine ea va fi înlocuită de Eliza Dafara, care cred că beneficiază de încrederea întregii echipe. Îi mulțumesc lui Fabien, uh, îi urez mult succes în noua funcție. E britanica cea mai belgiană pe care o cunosc. Și numele vostru al tuturor am să o și pup. prochaine réunion, le 10 et... Următoarea ședință, 10-11 iulie. Încheie acum ședința. Et voilà.